La séance est reprise. Reluăm ședința, stimați colegi. Aș dori să vă informez în legătură cu conferința la care am participat ieri, la invitația domnului comisar Oettinger. S-a discutat viitorul finanțelor Uniunii Europene. Câțiva dintre dumneavoastră de altfel ați fost acolo, mai ales la acel panel în cadrul căruia am răspuns întrebărilor moderatoarei, Nadia Calviniu. Domnul comisar Oettinger, ieri, în fața participanților la această conferință, a confirmat afirmațiile pe care le-a făcut și în fața comisiei noastre, mai precis uh, hotărârea fermă de a, a se ajunge la un acord pe marginea cadrului financiar multianual pentru 2021, 2026 2000 sau 2028. Asta să se facă până în primăvară, în primăvară lui 2018, 2019 se corectează vorbitorul, ceea ce presupune că în mai 2018 Comisia vine cu propunerea pentru noul cadru financiar multianual. Câțiva miniștri au fost de față, trei miniștri și un ambasador, reprezentând patru state membre ale Uniunii Europene, și au venit cu afirmații extrem de promițătoare vis-a-vis de resursele proprii, de nevoia de a revizui anvelopa bugetară de a introduce credite pentru a răspunde la alocările de urgență, cum au fost în ultimii ani, în materie de securitate, migrație, apărare. Pe scurt, un angajament ferm și extrem de promițător, însă, fără a angaja comisia noastră, m-am simțit obligat să spun că Parlamentul era ga- este gata să demareze o discuție cu condiția să fie implicat uh, imediat în aceste activități și cu condiția ca șefii de stat și de guvern să vină foarte repede cu o poziție clară asupra viitorului Uniunii Europene. Dacă vrem un proiect de buget pentru Europa, trebuie să ne gândim la consecințele potențiale Uh, pentru proiectul european în sine. În ceea ce privește anvelopa bugetară, domnul comisar a luat în calcul posibilitatea reducerii resurselor ca urmare a ieșirii Marii Britanii, o situație încă incertă, însă toate ne fac să credem că după 2019 Marea Britanie nu va mai contribui la bugetul european. Prin urmare, va trebui să găsim uh, metodă de a compensa această plecare. S-a vorbit de o reducere a unor cheltuieli, s-a vorbit de o contribuție suplimentară cu fonduri suplimentare acordate de statele membre. Pe toate aceste capitole, sigur, trebuie cât de repede să cunoaștem poziția Consiliului. Într-o primă etapă ar fi bine să existe un acord de principii pe marginea proiectului european și apoi să analizăm implicațiile pe plan bugetar. Avem nevoie de un plus de flexibilitate, fără însă a trece prin rea galaxie bugetară, cum a fost numită aceasta, recursul la trust funds și la instrumente care nu facilitează deloc lectura și înțelegerea bugetului european atunci când cetățenii încearcă să afle cum stau lucrurile. Bugetul, în opinia noastră, trebuie să fie inteligibil pentru cetățenii europeni. Aici apare o dificultate reală cauza lipsei de mijloace, este foarte dificil să nu recurgi la aceste instrumente multiple care generează o paletă atât de complexă încât uneori lucrurile tind să scape de sub control și de sub control parlamentar. Domnul Olbricht sau domnul Gardia Zabal, care au fost uh, și dânsii prezenți acolo, doresc să ne împărtășească impresiile după această conferință. Domnul Gardia Zabal? Un resume. Mulțumesc foarte rapid pentru că ați făcut un rezumat bun a ceea ce am auzit, mai ales ieri după masă, în urma contribuțiilor eh, din cadrul eh, grupului de discuții, ne-au dat speranțe. Și reprezentanții guvernelor eh, statelor membre au făcut propuneri care corespundeau mai mult sau mai puțin liniei apărate de Comisia pentru Bugete, ceea ce m-a surprins având în vedere că erau propuneri care veneau din partea unor state membre care nu sunt extrem de pro-europene, dar um, a părut clar că există dorința de a zbate despre resurse proprii, despre viitorul cadru financiar. Se păreau că se înțelege că e nevoie pentru o nouă perioadă de, doi, de noi resurse, așa că am plecat mai optimistă decât am venit la această conferință. <clears throat> și um, am primit informații în legătură cu discuțiile de dimineață unde s-a vorbit despre politica um, agricolă comună și politica de coeziune și fondurile structurale ca fiind sertare prime de bani ca și uh, de unde s-ar putea lua bani pentru alte politici. Dar uh, discuția de după masă însă mi-a dat speranțe. Acum însă e clar că trebuie să obținem un, raper, un acord bun și rapid așa cum a spus domnul președinte, care să impli... că Parlamentul trebuie să fie implicat încă din primul minut, pentru că are multe de spus pentru următorul cadru financiar multianual. Yes, uh, thank you. Domnul Olbrich, mulțumesc. Și eu am acea impresie generală, însă nu sunt chiar atât de optimist uh, ca și antevorbitoarea mea. Nu, pentru că unul dintre intervenienți acolo a fost și viceprim-ministrul țării mele, așa am aflat și eu care e politica, dar miniștrii au venit cu puncte de vedere extrem de tranșante. Mi s-a părut rău că, mi-a părut rău că nu au fost uh, și miniștri din partea statelor care sunt uh, contributori neți la buget. Dar Haideți să mergem înainte să vedem ce se poate face și în încheiere, pornim și de la spusele dumneavoastră, contăm într-adevăr pe un angajament la nivel serios, cu miniștrii, nu cu membrii ai personalului. Sigur, respectăm tehnicienii și, și personalul din minister, care uneori sunt mai buni decât miniștrii, dar trebuie să discutăm la nivel decizional. Discuțiile vor trebui să continue, în opinia mea, cred că următoarea conferință va fi în ianuarie, și până atunci aveam uh, multe de clarificat. Din câte înțeleg, pe politica de coeziune lucrurile nu sunt chiar atât de optimiste. Mulțumim, spune domnul președinte. Domnul Rubich, mulțumesc domnule președinte. Eu m-aș referi la un alt aspect, uh, votul de astăzi. Problema e că s-a programat votul foarte târziu și mulți colegi uh, nu reușesc să ajungă. Suntem membri în 3-4 comisii, sunt alte activități în Parlament. Astăzi ar fi trebuit să merg la Geneva la o întrunire a Organizației Mondiale a Comerțului, dar din cauza acestui vot am anulat uh, călătoria în ultimul minut. Asta, sigur, presupune costuri suplimentare. nici personalul n-a putut să meargă. Așa că am o rugăminte pe viitor. E cel mai important vot pe care îl avem într-un an de zile. Haideți să pregătim mai din vreme cu un plus de transparență pentru toți membrii în materie de programare a votului. E aproape imposibil dacă se pune pe ordinea de zi în ultimul minut. Trebuie să schimbăm absolut totul. și se pierde foarte mult timp, se pierd foarte multe resurse, așa că vă rog, haideți să ne asigurăm că există un plus de transparență. Nu lucrăm doar în Comisia Bugete, suntem și în alte comisii, sunt și alte lucruri la fel de importante. Sigur, din perspectiva mea, votul aici la bugete este cel mai important eveniment uh, al anului, de aceea am și renunțat la deplasarea la Geneva pentru a putea fi de față astăzi. Îmi pare extrem de rău că am avut aceste dificultăți, spune domnul președinte. Conform tradiției, lunea, marțea și miercurea, în ultima săptămână a lunii septembrie, avem aceste activități întotdeauna. De regulă se făceau trei zile, acum în ultimii ani s-a redus puțin perioada, s-a făcut compromisuri. Însă, convocarea finală a venit târziu. Anul viitor însă am să mă asigur că o să vă comunicăm mai din timp aceste date. Domnul Sarvama. Mulțumesc, domnule președinte. Aș uh, adăuga și uh, ceva la dezbaterea anterioară în legătură cu cadrul financiar multianual post-2020. Pentru comisia noastră este extrem de important să înțelegem că avem în fața noastră o oportunitate istorică pentru Uniunea Europeană, pentru bugetul nostru. Dacă stăm să măsurăm uh, nivelul de optimism justificat de dezbaterea de ieri, sincer nu cred că e cea mai bună idee. Există, au fost acolo beneficiarii neți reprezentați și știm că va fi o bătălie cruntă cu Consiliul, pentru că obiceiurile vechi se schimbă cu greu. Asta e datoria noastră, să facem tot ce putem pentru a contura o poziție a Parlamentului, o poziție clară. Nu vom mai avea altă șansă să o facem. Și acest lucru va fi reflectat clar în avizul pe care îl redactez în prezent. Mulțumim. Doar o intervenție, o clarificare, domnul Olbricht. Doamna Gardia Zabal și cu mine nu discutăm impresii negative. Noi ne referăm la conținut. Conținutul e important. S-a discutat pe fond sau nu? Din conținut vedem semnele a ceea ce vine și aveți dreptate, da. Acum, avem această oportunitate și trebuie să vedem clar dacă avem doar declarații convenționale sau avem chestiuni de fond importante. A lipsit o dezbatere serioasă pe marginea resurselor proprii. Asta s-a spus ieri. Haideți să discutăm despre resursele proprii de acum. Și acesta e un element de noutate. Înțeleg ce, ce spuneți dumneavoastră. Dacă putem recurge la resursi, resurse proprii într-o proporție semnificativă, asta înseamnă că nu o să mai vorbim de beneficiari neți și de contribuitori neți la buget. Ar însemna că spiritul comunitar va veni în întâmpinarea ambițiilor noastre. În cursul acestei dimineți, coordonatorii au luat o serie de decizii, s-au făcut nominalizări, Jans Geier va fi raportor pentru agenții, va pregăti avizul pentru Comisia Libe, pe regulamentul privind ENISA, Agenția Europeană de Cibersecuritate și de abrogare a rezoluției privind certificarea cibertehnologiei lupul PPE va alege dintre membrii săi un raportor pentru avizul nostru pentru Comisia Pescuit, pentru protocolul privind oportunitățile de pescuit. Am uh, stabilit temele pentru audieri, misiuni și adere de lucru. Audieri 2018. O primă audiere, evaluarea fluxurilor de finanțare comunitare legate cu, de migrația internă în Uniunea Europeană. O a doua audiere, aspectele externe ale migrației, inclusiv fondurile fiduciare externe. A treia audiere, viitorul acțiunilor pregătitoare, cercetarea pe teme de apărare și surse de finanțare pentru a sprijini eh, dezvoltarea unei politici de apărare comună. A patra temă, bugetul Uniunii Europene și acordul de la Paris privind eh, schimbarea de climă coordonatorii au uh, decis și misiunile. Prima va merge în Republica Irlanda în săptămâna verde din februarie, apoi în săptămâna verde din aprilie o delegație în Moldova, în mai în Spania, în țara Bascilor, pentru a se vedea cum s-au utilizat fondurile europene și apoi în iulie Israel-Palestina. Comisia Bugete va organiza în 2018 un atelier privind implicațiile bugetare referitor la zona euro, ce este zona euro, ce va deveni zona euro, pentru că majoritatea statelor membre urmează să devină membre și ale zonei euro. Departamentul tematic pregătește patru studii întârzierile în punerea aplicarea politicii de coeziune, un al doilea studiu, identificarea sarcinilor care ar putea genera venituri plătite de beneficiari, un al treilea studiu, evoluția elementelor ce rămân ar fi lichidate și patru Identificarea posibilor surse de finanțare pentru bugetul uh, european, altele decât resursele proprii, de exemplu, redevențe, contribuții, de exemplu, dacă se liberează vize pentru intrarea în Uniunea Europeană, beneficiarii ar putea să plătească o taxă care ar merge la bugetul Uniunii Europene. Acestea sunt informațiile pe care doream să vi le prezint. Ați văzut și proiectul procesului verbal în, ședințe, în ședinței anterioare. Există observații pe marginea procesului verbal dacă nu considerăm procesul verbal adoptat în forma actuală. Trecem acum uh, la o activitate pe care o desfășurăm împreună cu Comisia de Control Bugetar. E vorba de discutarea situației trilogurilor în prezent în desfășurare în direcția simplificării procedurilor ce țin de regulamentul financiar. Doamna Gresle e invitată să ia cuvântul și apoi colaboratorul, domnul Ashworth, uh, va lua cuvântul la rândul său. Salutăm aici pe președinta, doamnei, eh, pe președinta Comisiei Bugete, control bugetar, Activitățile noastre recente au fost comentate pe larg în diferite state europene. Iată virtuțile pedagogice ale controlelor la fața locului. Să dau? Pour les <laughs> de Mulțumesc pentru felicitări. Mulțumesc. După patru ore am reușit să trecem prin 23 de articole până la articolul 48. Vedeți pe uh, tabelul trilogului. Am încercat să terminăm articolele până la uh, și 67 despre diferitele agenții, despre parteneriatele public-private și despre prevederile generale pe actorii financiari. Nu am putut să avem unitate despre uh, partajarea uh, gestionării fondurilor, despre EPO și despre combinarea fondurilor din politica regională cu finanțări FACE. Am discutat despre un set unic de reguli, despre diferitele combinații de programe de uh, finanțare uh, și n-am reușit să găsim un punct comun nici pe acest subiect. N-am uh, avansat nici pe oficiile uh, și agențiile executive, despre declarațiile de interes uh, și despre uh, aspectele legate de um, regulamentul și cadrul financiar uh, și auditarea externă a agențiilor. Articolul 73 a mai rămas deschis cu privire la implementări uh, în domeniul performanței. Avem uh, per conceptul performanței care e foarte important și care trebuie să se poată regăsi în evaluarea programelor. Ceea ce se mai referă la mai multe articole este o um, prevedere cu privire la măsurile disciplinare și panelul care ia aceste măsuri. Săptămâna viitoare mai avem un trilog la Strasbourg, unde începem iar de la început. Vrem să discutăm articolul 1 până la 84 și um, până la sfârșitul lui octombrie vom mai avea alte două reuniuni de trilog și la începutul lui noiembrie sunt prevăzute alte două reuniuni. Din păcate însă a trebuit să anulăm o dată de întâlnire pentru că se suprapunea cu altceva și um, după aceea um, mulțumesc foarte mult tuturor celor care urmăresc aceste negocieri, mai avem foarte multe um, de făcut, dar important este că am avansat și vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați permis să fac o um, dare de seamă aici. Mulțumesc, domnul Ashworth. Mulțumesc, domnule președinte. Am puține de adăugat la ceea ce a spus colega Gresle. Doresc doar să amintesc colegilor că intenția inițială era ca la sfârșitul toamnei anul acesta să finalizăm acest dosar. Așa cum uh, v-a spus colega noastră, am avut deja 12 ore de trilog și nu am uh, trecut nici de prima jumătate. Am identificat multe domenii în care nu avem acord între instituții, deci mai rămân multe de făcut și sunt multe uh, aspecte despre care nici n-am început să discutăm. Deci e practic imposibil să terminăm până la sfârșitul toamnei așa cum uh, propusesem inițial, dar Facem eforturi mari și mulțumesc colegilor și mai ales coraportoarei mele și dumneavoastră, domnule președinte, care ne-a sprijinit foarte mult și sper că vom face progrese săptămâna viitoare. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Putem să ne oprim aici în legătură cu această comunicare, dar poate raportorii din umbră doresc să-și spună punctul de vedere? Dacă nu, trecem la punctul următor. Îi mulțumesc lui Ingeborg Gresle și lui Richard Ashworth și dau cuvântul Monicei Holmeier, care ne va vorbi despre politica imobiliară. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să vă dau o scurtă informare înainte la, să putem după aceea la voturi să ajungem chiar la decizii. Există un proiect imobiliar la care nu avem informații mai precise. E vorba aici de biroul de informare al Parlamentului European și al Comisiei Europene la Paris. În primăvara lui 2018 va trebui să se mute biroul în altă clădire care nu este neapărat foarte ieftină după ce se termină contractul actual de închiriere. Motivul sunt uh, motivele sunt legate de securitate, nu există destul loc pentru evenimente și e nevoie de renovări structurale de, în profunzime în următoarea perioadă și în ciuda tuturor căutărilor nu s-a găsit nicio altă clădire în care Maison de l'Europe ar putea să se mute, uh, așa că uh, Înainte de toate s-a hotărât uh, să se caute o locație provizorie și după aceea să se continue în paralel căutările pentru una definitivă. Cam acestea sunt informațiile pe care le avem până acum. Vom mai primi o informație mai precisă în momentul în care există mai multe informații pe subiectul acesta. Merci. Vă mulțumesc pentru faptul că ne țineți la curent de evoluția acestui dosar și Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați comunicat uh, elemente foarte precise. Aveți observații în legătură cu acest proiect de mutare a sediului uh, delegației UE la Paris? Dacă nu, trecem la voturi. Vă rog să vă introduceți uh, cardul de vot în uh, consola de vot ca să verificăm că sistemul funcționează.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 le rapporteur général n'ayant pas de carte, il... Raportorul general nu are cardul, așa că ne va informa de cum votează. Deci 36 de colegi votează, dar trei încă nu s-au uh, exprimat, nu și-au exprimat votul. La care repare. Unul știu cine e. Acum s-a închis votul. Lipsesc două voturi. Asta e. sur la section 3, budget... La secțiunea 3, bugetul 2017, nu sunt solicitări de transferuri, domnule Gaier? Nu? Bun. La celelalte secțiuni, domnul Tarand este raportorul nostru. Domnule Tarand, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ca să economisim timpul, nu voi spune acum nimic, pentru că toată lumea a primit explicații în legătură cu transferurile și credeți-mă, am discutat cu cei care au solicitat transferurile și în ciuda abordării mele sceptice, m-au convins. Pour la synthèse très, très laconique. Mulțumesc pentru această intervenție foarte laconică. Deci, putem să considerăm că se adoptă aceste transferuri fără să votăm. E vorba de patru viramente și o modificare organigramei. Dacă nu solicită nimeni să votăm, considerăm că aceste transferuri sunt adoptate de Comisia pentru Bugete precum și modificarea organigramei. Și trecem la politica imobiliară și dau din nou cuvântul Monicăi Holmeier ca să ne prezinte avisul său, punctul său de vedere înainte de a vă ruga să votați. Mulțumesc. La început aș dori să vă prezint un proiect al Comisiei de la Luxemburg pe care aș vrea să îl mai amânăm cu două săptămâni pentru ca să pot să mai fac întrebări, să mai pun întrebări suplimentare. E vorba de un proiect imobiliar care a rezultat din problemele de la clădirea Jean Monnet, care în iulie 2014, din cauza prezenței puternice de azbest, a trebuit să fie părăsită după investigațiile făcute și după faptul că ni se recomandase să se întâmple așa urgent au fost oferite spații de tranziție care fusese uh, închiriate în uh, latura E2 de la clădirea Drosbach în mod temporar și după aceea situația inițială de la Jomone a fost că în total 10.800 de metri pătrați, dar și spații de stocare cu 500.000 de metri pătrați au trebuit să fie abandonate. Avem problemă în momentul de față cu, cu situația aceasta tranzitorie, avem doar uh, 650 de metri pătrați, nu avem spații de stocare și a trebuit să renunțăm la foarte multe uh, aspecte pe care înainte le administram. În momentul de față totul este întârziat și în foarte puțin uh, operațional. În momentul de față a trebuit chiar să fie um, încheiate anumite activități pe care le depuneam sau neîncheiate anumite contracte. Am o întrebare către comisie și vreau neapărat să o pun înainte de următoarea reuniune a Comisiei pentru Bugete, pentru că avem anumite containere de stocare în care uh, nu, nu, este, nu sunt accesibile obiectele uh, de care avem nevoie și uh, vreau să întreb și ce se întâmplă cu personajul de la OIL, pe care, din motive de siguranță, nu poate să folosească infrastructura Parlamentului. Dacă este așa, trebuie să schimbăm uh, chestiunile legate de responsabilitate și decât să cumpărăm de două ori același lucru, mai bine să folosească exact aceeași uh, infrastructură. Nu înțeleg de ce o instituție nu poate să folosească anumite lucruri de la altă instituție. Mi se pare foarte dificil dacă procedăm așa și uh, e, nu se poate să avem personal intern și personal extern, se spune, în același spațiu și trebuie de aceea uh, să încheriem spațiul nou. Aici, de asemenea, am o întrebare. Uh, multe costuri suplimentare de transport, multe costuri de mm, uh, personal suplimentare și se dorește închirierea unei noi clădiri. Însă uh, problema este că prețul de închirie este mult mai ridicat decât uh, până acum și încercăm să încearcă să ne bage pe gât, ca să spun așa, uh, vorbindu-ne numai de cheltuielile de bază, dar de fapt, dacă ne uităm la prețul total pe care o să-l plătim pentru această chirie, este dublu decât ceea ce plăteam înainte. Și eu aș vrea să interpelez comisia și să întreb dacă putem să amânăm dosarul pentru două săptămâni acum, să nu discutăm acum. E clar că va trebui să avem un aviz și dacă nu facem avizul acesta, atunci Um, va fi numai, uh, numai în situația în care Comisia ne dă un răspunsuri care sunt satisfăcătoare. Momentan putem să decidem să redactăm un aviz pentru că pur și simplu un preț dublu mi se pare totuși exagerat pentru o perioadă de tranziție de patru ani până când avem o nouă clădire. E totuși destul de, de ciudat. A doua clădire din partea comisiei însă este neproblematică, e vorba de clădirea CDMA și B28. Nu vreau să intru în detalii aici. Una dintre clădiri uh, a fost începută în 2004, chiria, alta în 2006 și spre deosebire de cealaltă clădire de care v-am vorbit înainte, lucrurile sunt pozitive, 5,9 milioane uh, vor trece, va trece suma de la 5,9 milioane la 4,3 milioane, deci cam 1,5 milioane în uh, mai puțin pe an, deci 26% mai puțin pe an. Și în cealaltă clădire trecem de la 4,1 milioane la 3,1 milioane, deci minus 24% și aici. Și noi, Comisia pentru Bugete, nu putem decât să salutăm această eficiență a costurilor care se va realiza prin schimbare. Vreau să vă, permit, să vă cer permisiunea să aprobăm aceste două clădiri. Mulțumesc! Mulțumesc. Aveți întrebări sau observații? Nu? Atunci, în legătură cu această clădire de la Luxemburg, amânăm votul cu două săptămâni și în legătură cu clădirea de la Bruxelles, de pe Rue du Champ de Mars și Rue Belliard, deci cele două imobile, doamna raportor ne-a prezentat un ambis favorabil pentru că facem uh, economii, ridicăm prin uh, uh, ridicarea de mână. Cine este de acord, vă rog să ridicați mâna. Deci vă rog să ridicați mâna dacă sunteți pentru. Mulțumesc. Cine e împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Microfonul președintelui s-a stins. Examen e plutôt... Trecem la examinarea și mai bine zis votarea amendamentelor la bugetul UE pentru anul 2018. Îmi permit să subliniez încă o dată cât de importantă este reuniunea de azi și cea de mâine, pentru că nu vom termina această după masă și deci reluăm mâine dimineață. Pentru că trebuie să votăm 2392 de amendamente depuse la proiectul de buget 2018 de comisii de grupuri și de deputați. Raportorul general este Siegfried Muneșan și raportorul pentru celelalte secțiuni este Richard Ashworth. Deși au lucrat intens și doresc să le mulțumesc pentru eforturi, doresc să-i felicit pentru că nu a fost deloc ușor. Tot ceea ce au trebuit să facă de-a lungul mai multor luni de zile s-au adoptat diverse rezoluții și documente de lucru și mai ales au muncit mult în ultimele săptămâni examinând amendamentele și elaborând propuneri de amendamente de compromis, ceea ce nu e niciodată ușor și e foarte delicat. Dacă sunteți de acord, vom vota acum, după cum urmează. În această după masă vom vota amendamentele noastre la secțiunea 3, bugetul comisiei, rubrica 5, ehm, deci cheltuieli administrative și apoi vom vota în legătură cu agențiile. Apoi rubrica 1A, 1B, 2, 3, 4, Um, apoi vom avea instrumentele speciale, vom vota apoi poate și pentru proiectele pilot și acțiunile pregătitoare. Această ședință trebuie să se termine cel târziu la 18.30 și mâine dimineață vom încheia votarea secțiunii 3, deci vom vota ceea ce nu vom fi putut vota în această după masă, la plăți și vom vota celelalte secțiuni și vom termina cu secțiunea 1, adică bugetul Parlamentului. Dar înainte de a vota, dau cuvântul raportorilor noștri ca să ne prezinte abordarea lor și spiritul cu care au lucrat la propunerile de amendamente de compromis. Mai întâi Sigrid Mureșan. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, dragi colegi. Aș dori mai întâi să mulțumesc tuturor colegilor care au colaborat de aproape cu noi în mod intens în ultimele săptămâni. Raportorilor din umbră, din grupurile politice, asistenților lor, staffului grupurilor politice și secretariatului Comisiei pentru Bugete. Cu toții a fost uh, și-au au adus contribuția pentru că astăzi să putem să vă prezentăm un pachet, un pachet care respectă prioritățile politice ale Parlamentului exprimate la, nivel, la începutul anului și răspunde și așteptările pe care credem că le au cetățenii de la Uniunea Europeană. În ce constă acest pachet de compromis? Întâi, folosim prevederile de flexibilitate, posibilitățile de flexibilitate oferite de cadrul financiar multianual ca să putem finanța prioritățile noastre politice, așa cum am spus. Mai întâi, respingem toate reducerile făcute de Consiliu la buget, pentru că noi considerăm că dacă am refuza aceste reduceri făcute de Consiliu, care prevede mai puțin bani pentru cercetare, inovare, infrastructuri, uh, IMM-uri, deci toate, exact domeniile care oferă valoare adăugată Europei, care creează locuri de muncă. Deci dacă am accepta aceste reduceri bugetare, în mod clar ne-am îndreptat o Uniune mai slabă, un buget mai slab pentru o Uniune mai slabă. De aceea, mai întâi revenim la cifrele inițiale, deci refuzăm toate reducerile uh, făcute de Consiliu, mai ales la uh, Um, rubrica 1, cercetare și inovare. Aceste reduceri sunt uh, inacceptabile și avem multe proiecte de calitate pe care trebuie să le finanțăm. În al doilea rând, Comisia Europeană propune crearea Corpului European de Solidaritate de la începutul anului viitor. Procesul legislativ este încă în curs și cred că acesta este un proiect bun, vreau să-l sprijin, dar atâta timp cât proiectul legislativ nu s-a terminat, nu putem să-i prevedem rezultatul. De aceea um, revenim la reducerile bugetare de în liniile pentru finanțarea Corpului de Solidaritate și vom pune bani la dispoziție după ce se va fi încheiat procesul legislativ. Dincolo de aceste elemente, doresc să vă spun că, de asemenea, revenim la bugetele inițiale pentru EFSI, așa cum a făcut-o Parlamentul și anul trecut și anul precedent. Acum, um, la fiecare rubrică, punem accentul pe rubrica 1A. Propunem creșteri moderate cu 143 de milioane de euro, puțin deasupra marjei, care este de 56 de milioane de euro, la rubrica 1A, pentru că dorim să finanțăm cercetarea IMM-urile dar suntem responsabili în modul în care alocăm resurselor. 22 de milioane pentru COSME, 50 ceva de milioane pentru Consiliul de Cercetare, 10 milioane pentru instrumentul pentru IMM-uri, 10 milioane pentru Marie Curie, 32 de milioane pentru Erasmus și 8 milioane de euro pentru evenimente anuale speciale. La rubrica 1B am discutat mult cu celelalte grupuri politice în legătură cu inițiativa pentru ocuparea tinerilor. Un proiect foarte important pentru că șumajul tinerilor este încă prea ridicat în Europa și am hotărât ca cele 233 de milioane propuse de comisie în proiectul de buget este o sumă foarte departe de suma de care are nevoie Europa pentru a lupta împotriva șomajului tinerilor. După ce am discutat cu grupurile politice, propunerea este să cerem 600 de milioane de euro pentru inițiativa pentru ocuparea tinerilor la anul. La rubrica 2 propunem um, creșteri limitate, mai ales pentru uh, da, obiectivele legate de schimbările climatice, 21 de milioane plus 6 pentru lapte și produse din lapte, pentru stocarea acestora, așa cum au cerut colegii de la um, Agri și 15 uh, milioane de euro pentru tinerii fermieri, pentru că dorim să le dăm tinerilor europeni mai multe oportunități, inclusiv în zonele rurale. Deci bani pentru tinerii fermieri înseamnă mai multe um, locuri de muncă la țară. Apoi, migrația și securitatea, um, criza refugiaților, aceasta rămâne o prioritate pentru Parlament. De aceea am examinat cu multă atenție rubrica 3, dar a trebuit să dăm dovadă de multă responsabilitate. După cum știți, aveam zero marjă la rubrica 3, așa că am hotărât să consolidăm agențiile. Uniunii, acolo unde era nevoie, pentru că considerăm dacă alocăm mai multe resurse agențiilor Uniunii, acolo unde este nevoie și acolo unde, dacă ele au primit competențe suplimentare, vom reuși să obținem mai mult cu mijloace financiare limitate. 10 milioane pentru Europol, 26 pentru EASO, 3,3 uh, pentru CEPOL și 3,1 milioane pentru Eurojust pentru a da un semnal clar că suntem gata să um, ne ocupăm în continuare de criza migranților și refugiaților, suplimentăm fondul AMI cu 20 de milioane și fondul intern de securitate cu 15 milioane de euro și 21 de milioane în plus pentru cultură și programele de, de cultură și cetățenie. La uh, Uh, rubrica 4 trebuie să ia o decizie importantă în legătură cu um, facilitatea pentru Turcia, pentru refugiați, dacă programul va continua sau nu. Încă nu știm, așa că nu am luat o hotărâre finală în legătură cu rubrica 4, pentru că depinde dacă această facilitate continuă pentru Turcia. Dar și cu această nesiguranță, incertitudine, trebuie să ne facem treaba și am făcut-o în mod foarte responsabil. Așa că nu am depășit marja de la rubrica 4 și propunem creșteri cu 120 de milioane de euro pentru vecinătatea sudică, zona de unde vine cea mai mare parte a presiunii și unde există cele mai mari provocări. 25 de milioane de euro pentru vecinătatea estică, 35 de milioane de euro pentru Balcani, pentru a sprijini stabilitatea în această regiune o contribuție la Erasmus din diferitele programe din uh, rubrica 4 în valoare 26 de milioane, 2 milioane pentru um, comunitatea turcilor ciprioți din bugetul european pentru procesul din Cipru, 25 de milioane uh, pentru um, ECI și 24 de milioane pentru ajutorul uh, umanitar. Am discutat cu raportorii din umbră despre finanțarea Turciei și am hotărât să Respectăm ceea ce ne-au spus experții de la afaceri externe. E vorba de linia care finanțează uh, reformele politice în Turcia. Trebuie să reducem bugetele pe baza evoluțiilor de pe teren din Turcia. Nu considerăm că astăzi Turcia merge în direcția cea bună când vine vorba de reformele politice, nu se apropie de standardele europene, de aceea am hotărât să um, scadă linia bugetară pentru Turcia pentru um, reformele politice cu 15 milioane și să punem 30 de milioane de euro în rezervă pentru că dorim ca situația în Turcia să se schimbe, dorim uh, ca situația să evolueze pozitiv, de aceea punem bani în rezervă. Semnalul este clar, acești bani vor fi disponibili dacă situația drepturilor omului, libertatea de exprimare și libertățile fundamentale vor fi din nou respectate în Turcia. În legătură cu celelalte agenții, propunem deci celelalte agenții, altele decât cele din domeniul justiției și afacerilor interne. Propunem uh, creșteri mici ale bugetului la uh, ACER, 5,5 milioane, din cauza um, noilor prerogative și responsabilități obținute. Domnule președinte, aceasta este o prezentare scurtă a ceea ce propunem pentru fiecare rubrică. Acum avem nevoie de un mandat clar din partea Parlamentului. Astăzi l-am mm, adoptat azi la Comisia pentru Bugete și la sfârșitul octombrie în plenară pentru a ne întâlni cu Consiliul cu mandat um, cât mai ferm. În legătură cu acțiunile pilot și uh, cele pregătitoare, am pregătit de asemenea un pachet care reflectă prioritățile grupurilor politice și ale comisiilor din Parlament. Uh, și cred că propunerile noastre vor putea fi sprijinite. Vă mulțumesc! Um, Vă mulțumesc tuturor colegilor care au colaborat cu noi în ultimele săptămâni. Știu că ați făcut multe eforturi, dar cred că am obținut un rezultat bun. Mulțumesc! Merci, monsieur le rapporteur general. Mulțumesc, domnule raportor general. Mulțumesc foarte mult pentru că ați făcut atâtea eforturi, mulțumesc și pentru că ne-ați dat atâtea informații și uh, înaintea voturilor. Domnule Ashworth, acum despre celelalte secțiuni, vă rog. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și eu aș dori să vă spun uh, mulțumesc colegilor din comisie, uh, raportorilor din umbră și uh, tuturor colegilor uh, din administrație pentru că m-au ajutat foarte mult în această negociere. Vreau să amintesc colegilor că nu e ușor să găsești uh, un echilibru cu celelalte secțiuni. De la început aș vrea să amintesc colegilor că din aprilie anul acesta Parlamentul a stabilit o creștere bugetară de 3,2% pentru noi. Și având în vedere nivelul inflației, eu am considerat că aici am avut o poziție responsabilă și rezonabilă și am recomandat Comisiei să eh, stabilească aceasta ca jalon pentru celelalte instituții, această cifră. Însă, Printre propunerile mele am identificat trei instituții care au necesități suplimentare și care sunt justificabile și în același timp necesare și am alocat fonduri suplimentare peste 2,3%. E vorba de Curtea Europeană de Justiție, unde e nevoie de uh, securitate suplimentară și uh, fondurile pentru traducere. În ceea ce privește Serviciul European de Acțiune Externă, eu am răspuns priorităților acestei instituții care au dorit, a dorit să um, aibă mai multe facilități de comunicare strategică. Propunerile mele pe de altă parte, au uh, încercat să garanteze disciplina bugetară și au încercat să se asigure că prin economii făcute în altă parte putem să ajungem la um, ținta de 2,3%. Am identificat două comisii în care eu uh, am propus înghețare, dar și în cazul uh, curții de um, conturi am făcut mai multe recomandări și am propus mai multe economii. Dacă tot vorbim despre Curtea de Conturi, eu aș vrea să menționez că există o mică eroare în lista de votare. Nu vom vota decât o singură dată pe amendamentul de a pune 3 milioane suplimentare în rezervă. Vreau de asemenea să menționez și că am uh, adăugat uh, un protocol uh, adițional și am respectat înțelegerea între gentlemen pentru ca să nu se reducă bugetul Consiliului. Am protejat și ombudsmanul de reduceri suplimentare și în legătură cu, protec- cu ofițerul european pentru protecția datelor, la asemenea, n-am recomandat economii pentru ca să se poată funcționa bine. Vreau să subliniez în final că propunerile mele reprezintă un, un compromis. Am reușit cât se putea să țin cont de sugestiile de la celelalte grupuri și de la celelalte comisii. Aș vrea să mulțumesc tuturor pentru propunerile pe care le-au făcut, vreau să mulțumesc pentru spiritul de compromis în care s-a lucrat și sper și sugerez în același timp ca propunerea să fie uh, tratată ca una rezonabilă și să o accepte toată lumea. Mulțumesc! Merci, merci. Mulțumesc foarte mult, domnule raportor. Mulțumesc și raportorilor din umbră, mulțumesc pentru cât de mult ați muncit, pentru că aceasta ne va permite să ne, prezent, să ne pronunțăm acum mult mai uh, avizați decât înainte. Deschidem uh, ședința noastră de votare cu secțiunea 3, rubrica 5, care se referă la bugetul comisiei. Avem două subblocuri, primul care este detaliat în anexa 1. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine e împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Al doilea subbloc, detaliat în anexă pe tabelul 2, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Avem acum voturi separate. Mai întâi pe Olaf, un prim vot, linia 240108. Cine-i pentru? Împotriva. Și verificăm acest vot. Se deschide votul. A votat toată lumea, nu cred că lipsesc două voturi. Nu s-au exprimat două persoane. Bun. S-a închis votul atunci și se adoptă 1 la 13 și 2 abțineri. Avem și rezervele acum. O primă rezervă la Olaf. Cine este pentru? Pentru. Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. O a doua rezervă pe salarii și membrii comisiei. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se respinge, cred, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge cu uh, 1 la 10. Rezervă pe consilierii speciali, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 3 remarci. Prima, 0401-0402, cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. A doua remarcă. Pe uh, spații publice europene, cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A treia remarcă, 25.01.02.13, cinei pentru, împotrivă și abțineri, se respinge. Trecem acum la agenții. Avem trei subblocuri la agenții. Primul este la anexa tab tabel 1, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Al doilea subbloc, tot la anexa tab tabelul 2 de data aceasta, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Al treilea subbloc, anexă tabelul 3, cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Atunci, acum o să ne exprimăm câteva voturi separate. Avem mai multe amendamente aici, 20, care încep cu 040311 și se termină cu 040314, care ori doresc să suprime un rând sau e vorba de credite și care sunt împotriva, raportorului împotriva la ele. Deci eu zic că ar fi bine să încercăm să votăm în bloc pe aceste 20 de amendamente, nu este nimeni împotrivă, deci haideți să vedem cine dorește să voteze aceste amendamente în bloc. Bun. Am decis, se votează în bloc. Cine votează pentru ele, să ridice mâna, vă rog. Cine e împotrivă? Abțineri? Amendamentele sunt respinse. Trecem acum la remarci. Prima remarcă nu poate să fie votată. A doua, 330207 Institutul European pentru Egalitatea de Gen. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Iar acum, 330304, Unitatea de Cooperare Judiciară Eurojust a Uniunii Europene, cine pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge.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 un prim subloc cu privire la proiectul um, de buget pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Un al doilea subloc care se referă la Corpul de Solidaritate Europeană, obiectul anexei din tabelul 2, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă al treilea subbloc, anexă la tabelul 2, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Al patrulea se merge dincolo de proiectul de buget, anexă la tabelul 4. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Al cincilea subbloc, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la votul separat și avem aici o serie de amendamente care merg de la 010405 la 010407 care ar putea să fie votate în bloc, dacă sunteți de acord. Nu sunt obiecții. Cine dorește să adopte aceste amendamente împotrivă, împotriva lor și cine se abține sunt respinse. Avem un compromis la 020201, compromisul din sub blocul 4, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Acest compromis s-a adoptat și amendamentul GUE este respins. 0203-0202 care dorește să elimine acest rând. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Și acum 0204-0203 compromis pe sub blocul 3. Cine e pentru? Împotrivă? și cine se abține se adoptă. Amendamentul GUE cade. 04030101 Cine-i pentru? Împotriva, abțineri, respins. Apoi, cele patru amendamente următoare, până la, de la 04030105, 04030107, pot să fie votate în bloc. Cine-i pentru? împotrivă și abțineri se resping. 04030108 e vorba de un compromis sub blocul 2, 1, cer scuze cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul GUE 7203 e caduc. 04030203 acum pentru, împotrivă, abțineri, respins. 08020301, compromis sub blocul 3, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul GUE 7033 e caduc, compromisul sub bloc 30802032, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 70 34 caduc. Acum 080206 compromis pe sub blocul 3 de restabilire a nivelelor uh, pre-FC. Cine-i pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 7035 al GUE e caduc. Euratom, fuziunea energiei 08030101. Cine-i pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Compromis sub blocul 1 pe linia 120201. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă și amendamentul 7039 al GUE e caduc. 130312 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Cred că e respins, dar haideți să-l verificăm. S-a deschis votul. S-a închis și se respinge cu 23 de voturi la 13. Acum compromisul la sublocul 1 care stabilește credite cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul GUE 7045 a căzut. 150202 acum. În bloc. Cine-i pentru? 150202 cu 03. Cine-i pentru? Împotrivă. Și cine se abține? Se respinge. 18050301 compromis sub blocul 3. Cine-i pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. GUE 7259 e caduc. Iar acum avem linii noi care au fost create și care ar putea să fie votate în bloc de la 010206 până la 240252. Dacă nu aveți obiecții, eu zic că ar fi bine să le votăm în bloc. Cine este pentru, vă rog să ridice mâna. Împotrivă, tot cu ridicarea mâinii și cine se abține respins. Acum, la rezerve. 120203. Două amendamente. Amendamentul verzilor 8492. Cine-i pentru? Împotrivă? Abține Respins? Amendamentul Econ 6629. Cine-i pentru? Împotrivă? abțineri, respins. Acum la remarci. Linia 020201, un prim amendament care schimbă titlul liniei, cine pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Un alt amendament care se referă la micro-întreprinderi și întreprinderi mici, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum la IMM-uri pentru la IMM-uri. Cine pentru, domnule raportor general? Împotrivă. IMCO 6650. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 020301 Uh, instrumentele pieței unice, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. dezvoltarea bunurilor serviciilor pe piața internă, bugete 45-20, cine pentru? Împotrivă, Abțineri se adoptă. Bugete 45-21. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Linia 020304 IMCO 6652 cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 02040203 FEM 6401 cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 04030105 verzi 8451 cinei pentru, împotrivă, abțineri, respins. 06020101 tran 5580 și verzi 8471 cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tran 5581 și verzi 8470 cinei pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Linia 06020102, mers 8472, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 08. Cercetare și inovare, bugete 4522, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 08020202, FEM 6402, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 0802302 NV5412 cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se verifică pentru că avem vot electronic aici. Vă rog să votați pentru verificare. S-a închis votul și se respinge 20 la 15. 15020101 cu două amendamente cul 6147 și vers 8455 cine pentru? Votăm pe această linie bugetară, dar am sărit peste una. Deci, iertați-mă, revin acum la 130312 memb 9002 cine pentru? Împotrivă abțineri, respins. Acum 15020101 pe care îl numisem înainte, cult 6147 și vert 8455, cine-i pentru, împotrivă? Abțineri se adoptă 15.02.01.02, cult 6148, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verzi 8456, strategie de integrare a refugiaților, cine pentru? împotrivă, abțineri, adoptat. 33020301, dreptul companiilor, trei amendamente care au același obiect. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Nous allons maintenant voter. Trecem acum uh, da, liniile de la titlul 1B. Avem un subbloc pentru a merge sub stimările proiectului de buget. Vedeți în anexă tabelul 2 cu detaliile respective. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la vot separat, o serie de 13 amendamente însă care vizează eliminarea unor linii referitoare la scăderea creditelor. Avem linia 040260 și până la 130801 aș propune să le votăm în bloc. Dacă sunteți de acord, cine e de acord cu acestea, cine este împotrivă, abțineri. Aceste amendamente sunt respinse. Votăm acum votul pentru linia 04021, amendament MEM 9000. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Respins. Linia 13069 două amendamente ECR 8350 bugete 4519. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Apoi o serie întreagă de amendamente care se referă, se înscriu în aceeași logică. E vorba de acceptarea relocalizării refugiaților și integrarea romilor cu rezerve financiare care merg între 10 15%, între 10 și 5%. Cu permisiunea noastră, domnule Gresle, l-am putea vota în bloc? Sunteți de acord? Bine. Mulțumesc. Cine sprijină această rezervă? Să ridice mâna. Cine este împotriva acestei rezerve? Abțineri. Aceste amendamente privind rezervele sunt respinse. Urmează observațiile. 040260 Bugete 4628, doamna Gresle, 500 pentru împotrivă, abțineri, respins. Bugete 4552, Gardia Zabal, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Linia 040261, bugete 4631 al domnului Gresle, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Bugete 4554 al domnului Gardia Zabal, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 040262, bugete 4630, doamna Gresle pentru, împotrivă, abțineri, respins. Bugete 4553, Gardia Zabal pentru, împotrivă, abțineri, respins. Linia 040264, GUE 7011, bugete 4667, Viergas plus plus, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins lina 040601, GUE 7015, bugete 4672, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Socialiști și Democrați 7707, accentul pe sărăcie pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 130317 Fondul Regional European, MEM 9001, acord de pace din Irlanda. Cine este pentru, împotrivă? Abțineri, respins. 130360, bugete 4601, primirea azilanților pentru, împotrivă, abțineri, respins. Bugete 4602, nourile situri UNESCO pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Verificăm aici electronic. La bugete 4602 votul este deschis. Votul este închis respins cu 20 la 16. Linia 130361, buget de 4603 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Buget de 4604 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să vedem, verificăm, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Un vot în plus de la PPE, cineva de la PPE trebuie să renunțe la vot. Se adoptă cu 20 la 10. Trecem la 130362, bugete 4605, Gresle pentru, împotrivă, abțineri, respins. Bugete 4606, tot Gresle pentru, împotrivă, se adoptă. Linia 130460, bugete 4607, doamna Gresle pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum uh,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

qui s'abstient c'est approuvé. À la rubrique. Trecem la rubrica 4. Și avem patru um, subblocuri de amendamente. Primul restabilește creditele, aveți detaliile în anex, în tabloul 1. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Al doilea subbloc. Deci deasupra proiectului de buget. Tabelul 2. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Al treilea subbloc. Sub proiectul de buget și um, de rezerve tabelul 3 din anexă. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Al patrulea subbloc. Transfer al reprezentanților speciali UE. Ehm, anexa tabelul 4. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Je pense que dans la voturile separate de la linia 010306 până la 19030106 putem vota în bloc. Cu precizarea că linia 19030103 nu trebuie votată. Deci dacă sunteți de acord, votăm toate aceste amendamente acum. Cei care doresc să le voteze, să ridice mâna acum. Cine e împotrivă, vă rog să ridicați mâna. Cine se abține? Le respingem pe toate. Linia 190302. Avem un amendament de la GUE. Uh, 7269. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Și apoi avem buget 4304 sub uh, linia prevăzută pentru împotriva abțineri se respinge. De la linia 20.02.01 până la 21.02.06 cred că putem vota în bloc. Cine este pentru aceste amendamente? Împotrivă? Abțineri? Se resping linia 21020705 cu un amendament de la GUE 7129 deasupra proiectului de buget. noi pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Și avem acum buget 4441, buget 4510, și apoi o serie de amendamente pentru a trece sub proiectul de buget până la linia 210701, vot unic, în bloc. Cine este pentru să ridice mâna? Cine e împotriva acum? Abțineri? Se resping. Avem un amendament de compromis 22020101 pentru a trece deasupra proiectului de buget cu 25 de milioane. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. GUE 72, uh, 71 devine caduc. Acum votăm în bloc de la 22020302 până la 22020401. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? se resping. Avem un amendament de compromis 22040104 deasupra proiectului de buget cu 16.620.837. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și atunci GUE 7272 devine cadou. Votăm în bloc de la linia 22040301 la linia 22040304. Cine pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. 230202 GUE 7056 sub linia precedentă pentru împotriva abțineri se respinge. 230302 amendament GUE 7059 pentru împotriva abțineri se respinge. Voturi separate noi ehm, sau linii separate sau noi linii bugetare, linia 190203, AFET 5223. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Să deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 19 la 17. Acum remarcile 13.07.01 Bugi 42.10 Băghe, retras 19.02.01 Bugi 45.24 Belder pentru împotriva abțineri retras 190601 AFET 5220 PP 8023 buget 4409 pentru împotrivă abțineri se adoptă 210201 Cooperarea cu America Latină DV 5857 pentru schimbarea titlului mai întâi cine pentru împotrivă abțineri se respinge. Focus on those most in need pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. 220202, comparare cu Asia. DV5912 cu vot separat la solicitarea grupului S și D. Prima parte. Cine este pentru prima parte? Nu. Mai întâi votăm linia în legătură cu linia 210202, schimbarea de titlu. Cine-i pentru? Împotrivă. Cine se abține, se respinge. Amendamentul DV5912, vot pe părți. La solicitarea grupului S2, prima parte, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Buget 4526 pe aceeași linie. Freedom, libertatea de religie și credință pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 210203, DV5858, schimbarea titlului pentru, Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. Deci votăm DV5858, linia 210203. S-a închis votul. Se respinge 19 la 17. Linia 210204, două amendamente, 84-94 de la vers și 46-18 de la bugete. Radicarea poliomeritei. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Aceeași linie 210204, buget 4528, protecția grupurilor vulnerabile și antisemitism pentru împotrivă. Abțineri se respinge linia 210205 DV 5913, mai întâi schimbarea titlului pentru împotrivă abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 20 la 17. Al doilea amendament Cheltuielile trebuie să respecte regulamentul DCI și radicarea uh, sărăciei. Cine este pentru? Împotrivă. Vă rog să ridicați mâna. Cine e pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Nu? S-a închis votul. Se respinge 18 la 17 și o abținere. Scuze mi se spune că la linia 210203, la buci 4527, Freedom, Religion and Belief, n-am votat. Ciudat! Dar, ca să nu fie nicio ambiguitate, eu cred că am votat. Am votat pe împotrivă. Nu suntem în întârziere, putem să votăm liniștit. Deci,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 Împotrivă. Putem verifica, dar sunt sigur că rezultatul ar fi același, deci se respinge. Apoi, îmbunătățirea sistemelor de educație. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Linia 21020703, DV 5915 și Vers 8462 sistemele de sănătate, protecția socială și accesul la uh, de sănătate. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se respinge cu 21 la 14. S și D 7553 egalitate de uh, gen și respectarea drepturilor sexuale și reproductive pentru împotrivă abțineri se respinge. FAM 6404, egalitate de gen pentru împotrivă abțineri se adoptă. Linia 21020704, DV 5863 și vers 8463, fond fiduciar pentru Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Să deschis votul electronic. S-a închis votul. Se respinge. 23 la 14. Linia 21020705, buget 4221 eh, S și D 7563 și 8480 de la verzi, reducerea sărăciei. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Apoi avem DV 5916 la solicitarea grupului S și D. Votăm pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Linia 21020801. FAM 6505, 6405 sporirea finanțării pentru drepturile sexuale și reproductive pentru a umple golul lăsat de administrația Trump. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. S și D 7566. Creșterea finanțării pentru drepturile um, sexuale și reproductive pentru împotrivă abțineri se respinge. Buget 45-18. 20% pentru IMM-uri și instituții de educație duale. Pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. 22 la 15. Linia 210209 cu o solicitare de vot separat din partea grupului S și D. Prima parte, amendamentul 5917, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Linia 210401, AFET 5358, cel puțin 15 milioane de euro pentru acțiuni în Turcia. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. et puis euh, observance și apoi respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și reformele democratice. Solicitarea de vot separat de la S și D în legătură cu amendamentul buget 4529. Prima parte, cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Linia 22020302, amendamentul AFET 5351, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. S și D 7565 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22020401 um, programe de integrare uh, regională și te cooperare teritorială, AFET 5216, ALDE 7793, reconcilierea Balcanii Occidentali pentru împotrivă abțineri se adoptă. 22040104, buget 4530 împotriva finanțării urii violenței și terorismului pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Linia 230201, DV 58592 S și D 7556, vers 8481, uh, echilibru geografic și sectorial pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Donc, je pense qu'on va pouvoir voter maintenant sur... Acum mhm. o să putem vota pe venituri și instrumente speciale. Avem noi linii bugetare pentru venituri. Mai întâi avem două amendamente cu două cu același scop, GUE 70-71 și buget 47-73. Cine pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Avem uh, un al doilea, o a doua serie de amendamente GUE 7070 și bugete 4772. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se resping amendamentele. Acum la instrumentele speciale. Linia 040401 Amendamentul bugete 4456, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Respins. Apoi avem două amendamente. La 130601, uh, amendamentul 7877 al deși bugete 4592, care se referă la creditele dincolo de proiectul de buget. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Sunt respinse. Apoi, la linia 400243, rezervă pentru fondul de ajustare la globalizare, avem un prim amendament bugete 4457, care elimină această linie Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri uh, se respinge. O a doua serie de amendamente 83-24 și bugete 42-67 care elimină aceste sume. Cine-i pentru? împotrivă, abțineri, respins. Linia 400244, rezervă pentru Fondul European de Solidaritate, bugete 3020, compromis uh, din partea raportorului. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și amendamentul bugete 4225 e caduc. La fel, se întâmplă și cu de 7902, regii 6524 și bugete 4609. Trecem acum la remarci. La linia 130601 avem două amendamente care au același subiect, de 7877 și bugete 4592, victimele atentatelor teroriste. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Aceste amendamente se adoptă. Alors je pense que nous avons le temps de nous prononcer sur Cred că avem timpul acum să ne pronunțăm pe lista proiectelor pilot și ale acțiunilor pregătitoare. Cred că suntem de acord cu toții. Mai întâi avem un bloc cu detaliu în anexă. Dacă se adoptă toate celelalte amendamente pe proiecte pilot sau acțiuni pregătitoare sunt caduce în afară de cele care au fost votate separat aici mai jos. Deci, cine-i pentru această anexă? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum o să avem voturi separate care au același obiect, ori suprimarea cifrelor, ori suprimarea liniilor. Credeți, domnule raportor general, că putem să le votăm în bloc? Bine, putem. Atunci le supunem la vot și cine e pentru, ridică mâna, vă rog. Cine e împotrivă, ridică mâna, vă rog. Și abținerile acum. Bun, păi cred că cine este împotrivă este clar majoritar și de aceea se resping amendamentele. Restez la, pour aujourd'hui. Aici o să ne oprim astăzi. Vreau să vă atrag atenția că lista de vot finală pe plăți vă va fi transmisă în această seară fiind dat că decurge din votul din această după-amiază pe angajamente și cred că pot să vă anunț de asemenea și că ședința de mâine după-amiază poate fi anulată, ceea ce înseamnă că uh, vom putea vota ce ne rămâne mâine dimineață. Aș vrea să vă felicit, să vă mulțumesc pentru că ne-ați permis ca să mergem atât de repede în exprimarea voturilor noastre. Acesta este chiar um, datorită amendamente, datorită muncii raportorilor noștri, dar și a colaboratorii noștri, consilierilor politici, a tuturor vreau să le mulțumesc pentru cât de frumos au lucrat și cât de bine. Mulțumesc! Vreau să știu dacă dorește cineva să ia cuvântul la diverse. Nu dorește nimeni, deci ședința se suspendă până mâine dimineață la ora 9.